So, may I ask colleagues to... Dragi colegi, colegi, vă rog să luați loc. Îi spun bun venit lui Daniel Nui, președintele Consiliului de Supraveghere a BCE și președinte al uh, Mecanismului Unic de Supraveghere. Ne-am întâlnit ultima dată în data de 26 martie pentru prezentarea raportului anual a mecanismului de supraveghere. Întâlnirea de astăzi este prima audiere publică ordinară din anul 2018, așa cum se prevede în regulamentul mecanismului unic de supraveghere și în temeiul acordului interinstituțional Există diferite chestiuni importante pe care am dorit să le discutăm astăzi. Știu că vă veți referi la aceste chestiuni în discursul introductiv. Este o zi importantă pentru manualul unic, pentru că mai târziu vom vota pachetul bancar, un important pas înainte. Atât pentru manualul unic, cât și pentru implementarea standardelor internaționale. și din punctul de vedere al reducerii riscurilor, un lucru necesar pentru completarea Uniunii Bancare. Deci este o zi importantă. Ne bucurăm că sunteți aici și vă dau cuvântul pentru cuvintele introductive. Vă mulțumesc. Bună ziua tuturor, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, ca întotdeauna este o mare plăcere să iau cuvântul în fața dumneavoastră, să vă răspund preocupărilor pe care le aveți, să vă prezint activitatea Consiliului de Supraveghere al BCE. O să mă, in, o să mă refer la TRIM, revizuirea țintită a modelelor interne, riscurile cibernetice și IT, Brexitul și la pachetele legislative, că să vă actualizez și în legătură cu progresele privind creditele neperformante. Am registrat avans, uh, progrese importante în ceea ce privește TRIM, cu un plan de investigație pe anul 2017-2018. Încercăm să vedem dacă modelele interne ale băncilor uh, privind pilonul 1 fun- funcționează în mod adecvat sau nu. La jumătatea acestui exercițiu, TRIM a furnizat deja rezultate utile. A promovat o înțelegere comună între bănci și autoritățile de supraveghere a normelor aplicabile de reglementare, a modelelor interne, în ceea ce privește setul comun de așteptări privind uh, zona euro, așa cum am explicat în uh, orientările generale publicate pe pagina noastră de internet. În al doilea rând, în ceea ce privește setul armonizat de instrumente, TRIM permite evalua, exercitarea unor analize orizontale pentru a detecta deficiențele în contextul uh, cerințelor uh, de reglementare. Apoi am ajuns, începem să luăm decizii de supraveghere pentru a ne asigura că băncile în mod corect și coerent pun în aplicare modelele de reglementare pentru modelele interne. Este de la sine înțeles că actualizăm ținem la curent băncile în legătură cu proiectul TRIM. Înregistrăm progrese și pentru testul de rezistență pe anul, uh, pentru anul acesta, furnizând băncilor și instituțiilor financiare un cadru uh, actualizat care să permită analizarea uh, expunerii la șocuri a băncilor. Încercăm să înțelegem uh, ce se întâmplă cu riscul de credit, inclusiv, uh, inclusiv securitizarea, ce se întâmplă cu riscul de piață, riscul operațional și situația, impactul asupra veniturilor din comisioane. Aș dori să mm, insist asupra faptului că testul de rezistență nu este un exercițiu de care poate fi uh, trecut sau picat, ci este vorba de un exercițiu care permită permite înțelegerea situației uh, băncilor europene. Rezultatul uh, testelor pentru cele 33 de bănci din zona euro va fi publicat uh, în acest an. În cazul băncilor elene, acest test de rezistență s-a desfășurat deja, am folosit aceeași metodologie ca și în cazul ABE, însă cu, într-un calendar accelerat înaintea încheierii celui de-al treilea program de ajustare economică pentru uh, Grecia. Rezultatul testului de, de rezistență pentru băncile grecești a arătat că există un, uh, o medie de 9% capital propriu de categorie din prima categorie, Um, această scădere a procentului a fost determinată de impactul parametrilor uh, media asupra ratei dobândă uh, normale. Am încercat să sporim eforturile naționale și internaționale de a, asupra faptului că băncile devin tot mai digitale și că digitalizarea împreună cu peisajul tot mai riscant din punct de vedere al atacurilor cibernetice, apar, duce la apariția unor riscuri tot mai mari pentru bănci. Există amenințări cibernetice tot mai sofisticate, deci expertiza cibernetică devine tot mai importantă. Instrumentele IT în acest domeniu au fost o prioritate pentru noi și insistăm asupra faptului că riscul IT să reprezintă o prioritate și pentru bănci, pentru a menține un mediu igienic din punctul de vedere al securității IT. Băncile își îmbunătățesc metodele de apărare pentru a răspunde amenințărilor emergente, însă, emergente, însă nu putem spune că băncile ar fi sigure sau imune Băncile și autoritățile de supraveghere trebuie să înțeleagă că întotdeauna va exista un risc cibernetic. O să ajung la Brexit și la situația actuală a pregătirilor. Majoritatea băncilor care sunt supravegate în mod direct de BCE progresează în eforturile de a se adapta la mediul post-Brexit, mai ales când vine vorba de obținerea autorizațiilor necesare de către autoritățile britanice în urma procesului de revizuire încheiat de Banca Centrală Europeană. Pentru băncile care uh, se mută în zona euro și încă nu au depus cererea de a obține o autorizație, nu prea mai rămâne mult timp. Banca Centrală Europeană ceru băncilor să depună o cerere până la sfârșitul celui de-al doilea uh, trimestru al uh, până la sfârșitul jumătății anului 2018, băncile care nu au depus până acum uh, cereri de calitate uh, trebuie să înțeleagă că s-ar putea să nu obțină aceste autorizații de funcționare la timp pentru Brexit și privind înainte o să examinăm în continuare evaluarea planurilor bancare, o să urmărim în aproape implementarea acestora pentru a evita crearea unor uh, sucursale în, pe continent fără capacitatea de a funcționa în mod real. Union. Acum am să mă întorc uh, atenția asupra unor aspecte legislative. Odată ce materialele privind scăderea riscurilor au fost realizate, acum trebuie să ne concentrăm pe operaționalizarea măsurilor de protecție asociate cu Fondul de Rezoluție Unic este important ca acest pachet să fie definitivat la timp și mă bucur să văd că în mai Consiliul a adoptat abordarea generală, acum așteptăm adoptarea rapoartelor dumneavoastră. Este important ca trilogul să demareze foarte repede în vederea adoptării pachetului înainte de alegerile europene din mai anul viitor. În ceea ce privește revizuirea cerințelor pentru fondurile proprii și obligații MREL, sunt de acord cu multe dintre pozițiile adoptate de Consiliu, cum ar fi eliminarea orientărilor MRL pentru perioada de tranziție de respectare a cerințelor MRL. Revizuirea MRL va asigura rezolvabilitatea și va asigura trecerea de la sprijin financiar la recapitalizare internă. Mai sunt și alte aspecte pe care le vom monitoriza pe, pe parcursul trialogului. O posibilitate ar fi permiterea suspendării umbrelului intern, întrucât există o autoritate unică de rezoluție și supervizare, cu condiția ca să existe garanții suficiente în relația firmă-mamă și filială. Așteptăm de asemenea o alocare mai eficientă a resurselor în grupul bancar. Asta va avea avantaje, un impact pozitiv, va crește profitabilitatea sistemului bancar pentru uh, posibilitatea suspendării acestor 5 MRL, uh, fluxul liber de, de capital în situație de rezoluție va fi o necesitate absolută. Pentru revizuirea cerințelor de capital, știu că s-au făcut o serie de propuneri și în anumite propuneri se deviază de la standardul de la Basel. Vorbesc de modificările propuse la metodologia Basel de calculare a rației de leveraging. Cred că această deviere va trebui limitată pentru a asigura o aliniere pe planul reglementării. În ceea ce privește flexibilitatea de formularea cerințelor din partea supervizorilor, aceștia din urmă trebuie să poată decide toate elementele acestor cerințe, cum ar fi structura de capital. De asemenea, așteptăm progrese în armonizarea cadrului prudențial în Europa printr-o reducere a opțiunilor naționale și prin reglementarea la nivel național a unor sarcini de supervizare efectuate în prezent în temeiul dreptului intern, cum ar fi această uh, evaluare de fit and proper. De asemenea, Eh, dorim o mai mare convergență a cadrelor privind insolvența la nivel național pentru a crește eficienta, eficiența mecanismelor de supervizare și rezoluție. În prezent, multe firme mari intenționează să înceapă operațiuni ca firme de investiții pe teritoriul Uniunii Europene după Brexit, de aceea sprijin propunerea Comisiei uh, să ne asigurăm că acele firme mari care pun risc de stabilitate și de dezechilibrare sistemului, aceste firme trebuie să joace după aceleași reguli ca și instituție de credit. Așa stau lucrurile în Regatul Unit, așa stau lucrurile în Statele Unite și se împiedică astfel divizarea în materie de supervizare, permițând existența unor sinergii semnificative în sectorul financiar. Am să închei prin a mă referi la ce am făcut în legătură cu împrumuturile neperformante, o temă importantă pentru sistemul bancar european. S-au făcut progrese semnificative prin eforturile supervizorilor, de fapt mai bine de 60% din reducerea împrumuturilor neperformante în ultimii patru ani s-a realizat în, doar în 2017. După cum știți, noi o să publicăm uh, documentul final în martie, clarificând așteptările noastre de supervizare pentru împrumuturile performante. Mesajul a fost bine primit de uh, părțile interesate. Aceste măsuri permit uh, băncile să rezolve problema împrumuturilor performante într-un context clar, sub o supervizare clară și permit o soluționare fericită acestor probleme, mai ales când conjunctura economică este favorabilă. De asemenea, elementele prudențiale, mecanismele de protecție, permit uh, împiedicarea împrumuturilor să devină împrumuturi neperformante. Și instituțiile europene au cooperat strâns în realizarea acestor inițiative. În ceea ce privește pachetele existente de împrumuturi performante, încă activitățile sunt în desfășurare și sigur o să vă pot răspunde la mai mult, uh, mai, spune mai multe lucruri atât ce uh, vă răspund la întrebări. Mulțumim, spune domnul președinte. Doamna Delanghe, prima intervenție. Mulțumesc, am două întrebări. Una se referă la ABLV, la cazul respectiv. Știu că nu ține de mandatul noastră, dar e o problemă reală. E vorba de spălare de bani. Încercați să pregătiți o metodologie care să vă permită să reacționați în astfel de situații mai rapid în viitor? Dacă nu, ce ar putea face Parlamentul ca să schimbe situația? Și dacă da, ce credeți că, ce indicator credeți că ar trebui să fie analizați? De exemplu, există instituții de credit uh, care să-și țină banii în afara Europei sau să aibă mulți clienți din afara Europei, depuneri eh, non-europene, un astfel de element ar trebui să fie un eh, factor de risc. Apoi, în ceea ce privește împrumuturile neperformante, ați anticipat intervenția mea, ați spus că mai sunt încă lucruri de rezolvat. Eu am să încerc să anticipez puțin. E vorba de situația acelor împrumuturi care devin împrumuturi performante după anumită dată. Măcar un aspect să clarificăm acum, chiar dacă detalii mai târziu. uitându-vă la sănătatea sectorului bancar, la instituțiile pe care le supervizați, considerați că ar trebui să avem în vedere și aceste împrumuturi. Propunerea Comisiei în forma actuală nu le vizează. Uh, dar nu credeți că ar trebui să ne referim și la aceste împrumuturi existente care pot să devină împrumuturi neperformante după o anumită dată? Și dacă aveți vreo idee în acest sens, v-aș fi extrem de recunoscătoare. Dar prima întrebare e cea importantă. Mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește ABLV, situația cazului respectiv și posibilitatea de a interveni mai rapid în astfel de situații. Cred că noua directivă potriva spălării de bani va juca un rol important. Până acum nu a fost foarte clar, cel puțin nu peste tot, că autoritățile naționale care se ocupă de spălarea de bani pot să ne transmită informațiile pe care le dețin pentru a ne permite nouă să intervenim mai rapid. Această chestiune a schimbului de informații confidențiale ar fi mai bine reglementată prin noua directivă împotriva spălărilor de bani. Eu aș fi preferat să fie regulament și nu directivă, pentru că o directiva se transpune în nenumărate feluri, nu putem fi întotdeauna siguri că într-adevăr obiectivele sunt atinse. Dacă știm despre bănci care au, uh, au semnificativă componentă de deponenți nerezidenți, da, sigur, ne uităm la modelul de afaceri al băncilor pe care le supervizăm. În Letonia, în special, sunt uh, eforturi din partea autorităților, uh, Ministerul de Finanțe, Autoritatea de Supervizare, Autoritatea împotriva spălărilor de bani, încercarea de a se asigura că activitățile cu depunători nerezidenți sunt reduse semnificativ, asta e deja un pas în direcția cea bună. Noi nu ne ocupăm de combaterea spălării de bani, noi putem uh, lua măsuri doar în măsura în care primim informații de la autoritățile naționale competente și nu totdeauna primim astfel de informații, pentru că există și acest secret profesional care nu este foarte bine reglementat. Însă noi rămânem vigilenți, chiar și când puterea de care beneficiem e doar morală, încercăm să ne convingem colegii că e important să facă progrese trebuie să facă inspecții la fața locului când e cazul la acele bănci. Bănci suspectate nu că ar spăla bani, dar care probabil nu au controle interne suficient de eficiente pentru a împiedica astfel de activități sub uh, acoperișul lor. De altfel, e obligația băncii să ia măsurile necesare. Într-adevăr, avem multe, multe lucruri de făcut dacă vrem să ne asigurăm, într-adevăr, că în Europa situația se îmbunătățește. În ceea ce privește pachetele de împrumuturi neperformante, aș dori să vă spun că deja vedem ceva rezultate. Am început în 2014 era vorba de aproape un, o mie de miliarde credite neperformanțe. Am ajuns la 770, încă e mult, dar de la un miliard, de 1000 de miliarde la 700 și ceva de miliarde e o realizare. Media e 4,9% de la, coborând de la mai bine de 7%. Însă, evident, vorbim de concentrarea lor în anumite bănci, în anumite sisteme, ceea ce complică situația. Considerăm că la un moment dat și fluxurile vor, trebui, vor trebui tratate în mod similar, pentru că e greu să explici de ce riscuri similare sunt tratate în mod diferit, strict în funcție de dată, de momentul în care s-au acordat împrumuturile respective, dar uh, va trebui să găsim o modalitate eficientă de a fi în același timp ambițioși uh, și realiști. Putem da dovadă de ambiție când uh, problema e de amploare mai mică și să fim realiști când uh, problema e mai gravă. Eu am toată încrederea că noi vom reuși să indicăm puțin direcția de par- în care vrem să mergem, asta destul de rapid, și să transmitem un mesaj clar și către bănci. Abordarea noastră probabil va fi de la caz la cal, însă vor exista elemente de siguranță pentru a putea continua acțiunile realiste și ambițioase care au fost întreprinse până acum. Pervanș Perez, mulțumesc foarte mult, vă mulțumim pentru aceste clarificări. Revin și eu la cazul la BLV. Deja de multă vreme discutăm acest caz, de când americanii ne-au spus uh, ce s-a întâmplat acolo. Dumneavoastră și Banca Centrală ați uh, încercat să, să îmbunătăți situația, însă se spune că ar trebui să creeze o agenție care să permită autorităților naționale care combat uh, spălarea de bani, să le permită să coopereze într-o, în cadrul unei rețele și într-un mod mai eficient. Bun, imediat uh, ce se întâmplă, se pune întrebarea care e situația combaterii spălării de bani în diferite state membre, dar uh, credeți că s-au făcut ceva progrese? Sigur, asta e mult dincolo de mandatul noastră, dar uh, este un element relevant e și pentru asta important dacă vreți să vă puteți face, uh, să vă îndepliniți datorile așa cum trebuie. Cum vedeți uh, că înaintează această idee la Consiliu sau la, la, la Comisie? Apoi, guvernanța și structurile bancare. În domeniul noastră și în toate celelalte, nici tratatele, nici eh, legislația de bază nu spun care ar trebui să fie structura de guvernanță a unei bănci și, a priori, toată legislația pe care noi o pregătim, cu excepția situației în care e vorba de structuri toxice, de structuri cu hibe evidente, eh, se permite o diversitate enormă aici. Banca poate să aibă structură cooperatistă, dar asta nu înseamnă că e incompatibilă cu legislația europeană într-un efort comun, uh, Autoritatea Bancară Europeană și SSM uh, s-au identificat o serie de orientări care au concluzionat că din cauza specificului în anumitor bănci s-ar putea ajunge la situații nedorite. Se creează un sistem de guvernanță pentru băncile pe pe care au un eșafodaj cooperatist. Acestea nu se aplică băncilor care uh, fac obiectul mecanismului unic de supervizare, se complică situația. Știu că dumneavoastră ați petras să existe un singur model de guvernanță și se poate să aplice legea în mod omogen, pe un singur model, dar ce vreau să vă întreb? Ar fi acesta obiectivul legislației europene sau obiectivul mandatului dumneavoastră? Am să răspund în engleză pentru a fi înțeleasă de mai multe persoane, spune uh, doamna Nui. În ceea ce privește legislația împotriva spălării de bani, Ne vorbeați de Letonia. Letonia e o țară mică, cu autoritate, sigur, de monitorizare cu personal limitat. Nu au foarte mulți angajați, nu au foarte multe resurse. Au, da, un vecin mare, dar în contextul globalizării riscurile sunt peste tot. Cred că în Europa un astfel de efort delicat uh, ar presupune eforturi comune, de fapt. Avem mecanismul de supervizare ca instituție centrală, unde o fi, Bruxelles, Frankfurt sau în altă țară, și pe lângă această structură centrală avem structuri naționale care cooperează în efortul de a face schimb de experiență, de a efectua inspecții transfrontaliere la fața locului, dacă e cazul, uh, un astfel de structură ar, ar fi mult mai eficientă, cel puțin în opinia mea, însă e nevoie și de un cadru de reglementare. Ne trebuie un regulament și nu o directivă. Directivele sunt transpuse în tot felul de moduri în statele membre și nu sunt cea mai bună soluție. De aceea îmi pare rău că o să vină o nouă directivă și nu un nou regulament care să permită punerea în aplicare omogenă pe plan european acestor măsuri. Și sigur, acolo ajungem, problemele n-au dispărut, vor fi alte crize și în opinia mea, un regulament ar fi un remediu. În ceea ce privește guvernanța structurilor bancare, în primul rând, dați-mi voie să vă spun că nu o să dispară diversitatea. Există o altă directivă care stabilizează caracterul general, dar există elemente minime de armonizare uh, Însă e directivă, iarăși a fost aplicată în, în 19 moduri diferite. Diversitatea e la ordinea zilei, însă nu e o diversitate pozitivă pe care ne dorim, uh, nu diversitate în materie de structură a Consiliului de Administrație, în ceea ce privește guvernanța propriu-zisă, bănci uh, listate la bursă, bănci publice, bănci cooperatiste. M-a surprins puțin uh, ce a spus dumneavoastră Adesea băncile însele ne spun lucruri care ne surprind. Pentru că nu așa stau lucrurile. Aici ne place diversitatea, ne place să avem tot felul de bănci, să fie mari, să fie mici, să fie medii. Sunt absolut convinsă că recomandările autorității bancare europene permit categoric acest lucru. Am uh, primit uh, reprezentații multor asociații bancare naționale, din la cooperative, bănci publice. Și au venit cu toții cu această idee la început, uh, recunoscând că totuși lucrurile funcționează. n-au înțeles uh, posibilitățile oferite de text în, în integralitatea sa. Problema e dacă a fost pus în aplicare așa cum trebuie sau nu. Până acum nu am auzit de vreo problemă reală undeva, de ordin practic. We ask uh, um, for more independent. Acum, uh, sigur că nu am avut probleme legate de numărul de ore pe care oamenii le au la dispoziție pentru a-și uh, face treaba și așa mai departe. Sincer să fiu, uh, dacă veți avea un exemplu, vă stau la dispoziție pentru a-l discuta ca să găsim o soluție. Și sunt sigură că se va găsi o soluție. Nu am avut niciun caz în care să se întâmple altfel. Mulțumesc foarte mult! Domnul Calve Chambon de la ICR. Eh, grazie, signor Presidente. Eh, eh, bonjour, Madame Nui. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamna Nui. Mă bucur că ați acceptat să veniți din nou în fața europarlamentarilor care mereu iau cuvântul. Eu sunt din Spania, dar am să vorbesc totuși uh, în franceză. Plus că vorbesc destul de rău engleză, care oricum nu va mai fi o limbă comunitară, așa că mă antrenez să găsesc alternative. Am trei întrebări. Vorbesc în franceză pentru că o întrebare se referă la o bancă populară, dar asta o fac în calitate de parlamentar european. Tocmai a trecut un an de la intervenția Banco Popular și sunt câteva lecții uh, de învățat. Nu credeți că un sistem financiar fără un împrumutător de ultim resort nu este viabil și nu credeți că uh, ca să nu trebuiască să se vândă o bancă peste noapte, ci, așa cum se cuvine, organismul uh, pe care îl uh, prezidați ar trebui să aibă un mecanism de lichiditate, astfel încât să se poată vinde banca în condiții mai bune odată ce se va însănătoși. A doua întrebare legată de Letonia. Sigur că o să ne informați, așa cum faceți întotdeauna la organizația dumneavoastră. Însă este neplăcut uh, că americanii au trebuit să tragă semnalul de alarmă. Niciodată nu o să înțelegem că nu o să avem o monedă unică credibilă dacă nu avem mai multă Europa? Acum uh, noi ne bazăm pe inspecții și pe organisme naționale, dar e o catastrofă, ce să vă zic. Când o să luăm uh, mai în serios uh, faptul că trebuie să avem o monedă euro în care să nu trebuiască să restaurăm încrederea în fiecare lună? Și, în al treilea rând, ați luat în considerare o analiză profundă a Deutsche Bank, Paribas, Societe General. Președintele, ați avut două minute, deja ați vorbit trei minute. Foarte bine, dar ce ne garantează că activele, în special ale celui de-al treilea sector, se regăsesc pe același nivel de evaluare? sau le veți cere să um, reducă cotizația și categoria, astfel încât să credem uh, mai mult în uh, testele de stres sau de rezistență ale băncilor? Mulțumesc. Am să vă răspund și eu în franceză, pentru că ați vorbit în limba mea maternă. Vorbiți despre uh, faptul că membrii Parlamentului European um, vorbesc uh, foarte mult și în contradictoriu. Acum, uh, mă întrebați dacă trebuie să existe un împrumutător de ultim resort, adică cineva care să intervină ca să salveze băncile în criză. Există un cadru legislativ și acest lucru a fost uh, hotărât tocmai de acest Parlament astfel încât uh, să se pună capăt acelei situații de bailout, de salvare a băncilor și, pe de altă parte, să existe un uh, bail-in sau o rezoluție, o împărtășire sau o împărțire a pierderilor între investitorii care au profitat de băncile respective, de dividendele respective în vremurile bune. Deci, cred că dezbaterea uh, la acest nivel a fost soluționată și personal cred că a fost soluționată în mod pozitiv pentru că am văzut în unele țări că salvarea băncilor a costat uh, foarte mult pentru contribuabilii naționali și nu putem uh, să mai facem asta încă o dată, așa, cu tot sufletul. Acum, în ceea, referitor la ce s-a întâmplat în Malta, în Letonia, americanii cumva au uh, declanșat problema Evident că eu, uh, ca europeană, mă simt foarte jenată și evident că sunt pentru o autoritate de supraveghere europeană a riscului uh, de spălare de bani sau spălare de capitaluri. În ceea ce privește activele de nivel 3, cele care sunt uh, evaluate în, prin prisma operațiunilor de piață. Sigur că ne uităm îndeaproape la aceste chestiuni și uh, după fiecare inspecție facem corecții în ceea ce privește evaluarea activelor. Valorificăm și um, apreciem și uh, valabilitatea uh, metodelor aferente și mă refer aici la controlele pe teren, la controlele la fața locului, în ceea ce privește controlele de documente și acestea fac parte din uh, pilonul 2 al activității noastre, pentru că cerem, de exemplu, mai mult uh, capital, mai multă lichiditate, o mai bună guvernanță și sau alte chestiuni de genul acesta. În ceea ce privește băncile mari și ați dat numele uh, uh, unei bănci, o bancă sistemică globală. Aceasta, uh, având în vedere complexitatea activelor sale, evaluate prin modelele respective, există un element care face ca rezoluția să fie mai complicată și uh, o încărcare de capital mai mare este al doilea element. Deci cred că acest cadru al nostru de supraveghere este complet și uh, abordăm toate elementele acestei, uh, acestui caz. Pe de altă parte, există recomandări ale Comitetului de la Basel uh, de a face o reevaluare a acestor active de piață și îmi pare rău să constat că deocamdată în textele europene um, acestea sunt tratate ca o chestiune care ține de informații suplimentare din uh, partea autorității de supraveghere. Uh, deci trebuie să ținem mai mult cont de recomandările Comitetului uh, de la Basel în ceea ce privește uh, fondurile proprii și așa mai departe. Și sper să văd evoluții în acest sens. Thank you. Uh... Mulțumesc. Sven Giegold, vă rog. Bine ați revenit. Aș vrea să mă refer din nou la infracționalitatea financiară în contextul Uniunii Bancare. Și aș vrea să vă invit să ne dați mai multe detalii despre ce ați făcut de la ultima noastră întâlnire. Și aceasta este prima mea întrebare. A doua întrebare. Aș vrea să știu ce ați făcut uh, în legătură cu cazul uh, Pilates Bank din Malta. Acum, sigur că probabil că nu puteți comenta cu privire la cazurile individuale, dar există acum uh, o altă bancă, Sarta Bank, care se confruntă cu acuzații concrete. Această bancă a fost utilizată pentru a-i frauda pe consumatori și am vrea uh, să știm detalii. Malta are doar 28 de bănci, este o țară mică a existat uh, o bancă cu probleme, Banca Pilatus, Banca Sarta. Deci ați, uh, v-ați gândit vreodată să evaluați întregul sistem bancar din această țară din perspectiva riscurilor de infracționalitate financiară? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Combaterea spălării banilor nu face parte din competențele mele legale. Am lucrat cu colegii mei din Letonia, din Malta, pentru a mă asigura că aceștia își înțeleg uh, pe deplin responsabilitatea în acest domeniu. Poate că aceasta este cauza unui risc de reputație pentru mecanismul unic de supraveghere. Acestea sunt țări mici uh, și dacă au nevoie de ajutor, trebuie să-l ceară. Eu îmi ofer bucuroasă ajutorul, dar uh, atât pot să fac eu. În primul rând, majoritatea acestor bănci, nu este cazul ABLV, dar uh, majoritatea acestor bănci sunt bănci mici, sunt instituții mai puțin semnificative pe care nu le supraveghem direct noi înșine. Chiar și atunci când uh, le supraveghem, este foarte dificil să întreprindem acțiuni prudențiale. În primul rând, orice acțiune reală de combatere a spălării banilor ar trebui să se bazeze pe dovezi empirice furnizate de autoritățile naționale competente pentru spălarea banilor. Ori majoritatea acestor bănci sunt suficient de inteligente ca să nu atragă atenția autorităților de supraveghere. În general, sunt destul de bine capitalizate, sunt lichide și dacă aceste bănci ar fi punctate cu niște mașini automate, ar obține cele mai mari scoruri. Și atunci ce ne mai rămâne de făcut? Să folosim pilonul 2 SREP, cum îl numim în jargonul nostru, astfel încât uh, să mm, evaluăm uh, modelul de afaceri. Poate că un model uh, de afaceri bazat foarte mult pe deponenți nerezidenți reprezintă un risc pentru băncile respective. Deci am putea cere mai multe informații în pilonul 2, dar nu foarte multe informații, pentru că acest al doilea pilon vine din legislația de nivel 1. Apoi uh, există și o evaluare uh, în condiția în care Deci uh, ar trebui să intervenim abia după ce instanțele naționale intervin și abia după ce se pronunță una sau două condamnări. Altfel, putem să retragem acordurile, aceasta este pedepsa supremă, dar numai pe baza informațiilor furnizate de autoritățile naționale competente de combaterea spălării banilor. Deci nu suntem uh, uh foarte bine echipați. Avem uh, niște dispoziții, unor funcționează, alteori nu. Mulțumesc. Matt Carthy. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamna Nui. Vreau să revin la problema creditelor neperformante. Și asta ca urmare a răspunsurilor pe care le-ați furnizat la întrebările mele scrise. Vă mulțumesc pentru acestea. Și Poate că ar trebui să vă gândiți uh, la invitația care v-a fost adresată de Comisia de Finanțe din uh, Parlamentul Irlandez pentru a discuta despre problema creditelor neperformante. Și poate că um, uh, băncile irlandeze nu sunt foarte bine reprezentate. Acum nu știu dacă ghidurile sau orientările BCE uh, se aplică și în aceste cazuri. Aș vrea să vă rog să ne dați mai multe clarificări și um, ați spus uh, că proprietarii băncilor trebuie să se asigure că structura creditelor și structura ipotecilor este în așa fel încât uh, să se diminueze riscul de credite neperformante. Uh, pe de altă parte, um, există riscuri din cauza structurilor produselor. Există um, aspecte care țin de um, structura ipotecilor și așa mai departe. Uh, care este opinia dumneavoastră cu privire la fezabilitatea unei astfel de opțiuni? Există riscuri uh, pentru deținătorii de ipoteci și pentru economia în uh, ansamblul său? aveți în vedere adoptarea de către BCE a unor noi reguli de protecție a consumatorilor ca urmare a revizuirii legislative în curs, de exemplu revizuirea prerogativelor autorităților de supraveghere europene. Vă mulțumesc. Da, știu că mi s-a oferit posibilitatea să merg în Irlanda, să vorbesc în fața Comisiei de Resort despre aceste chestiuni. Însă am fost anunțată din scurt și datele propuse nu erau posibile pentru mine. Într-una din zile, pe 15 mai, eram în Grecia. Mă rog, vorbesc din memorie, sper să nu mă înșel. Ce e sigur este că în prima zi propusă eram în Grecia, în a doua zi uh, am fost uh, la un uh, grup de discuții, a fost foarte greu să-mi schimb programul. Uh, oricum, uh, membrul irlandez din Consiliul de Supraveghere uh, era și membru al comisiei. Și atunci, uh, cu siguranță că am reușit să-i explic situația și tratamentul de supraveghere. Suntem de acord asupra modului în care ar trebui făcut acest tratament prudențial și, de altfel, uh, acesta este în conformitate cu recomandările ABE. Așadar, propria mea contribuție la acest subiect a fost minimă. Aș vrea să vă mai amintesc un lucru, și anume că nu pot eu să adopt reguli suplimentare de protecție a consumatorilor, pentru că nu am competențe juridice în materie de protecție a consumatorilor. Există o autoritate uh, Uh, care mm, face parte din uh, Banca Centrală Irlandeză și care este responsabilă de protecția consumatorului. Noi nu recomandăm în mod special uh, Um, vânzarea expunerii neperformante. Există mai multe modalități uh, de abordare și trebuie să se exploreze uh, diferite soluții adaptate în funcție de categoria de împrumuturi. Nu putem să tratăm în același mod uh, creditele neperformante pentru IMM-uri, pentru corporațiile mari sau pentru persoanele fizice. În ceea ce privește aceste ipoteci um, împărțite care au fost create în Irlanda, din câte știu eu, și pe care le-au avut în vedere și alte bănci uh, în alte țări, există o parte care trebuie să permită rambursarea creditului. Poate fi 20%, 50%, 60% sau 90% din împrumut. Ideea este ca prima parte să fie sustenabilă și care să permită rambursarea creditului de către client. Această parte beneficiază de acea garanție uh, care este atașată împrumutului. Deci aceasta este în afara expunerii neperformante, cu condiția să existe acea defalcare, acea împărțire. Iar a doua parte a împrumutului uh, este fie amortizată de bancă, fie păstrată până când prima parte este rambursată în totalitate. Asta este o altă poveste cu a doua parte. Uh, Cred că este o posibilitate rezonabilă, destul de bună și cred că lecțiile pe care trebuie să le învățăm din această experiență sunt că băncile trebuie să fie precaute cu împrumuturile pe care le acordă gospodăriilor trebuie să se asigure că aceste gospodării au capacitatea de a rambursa împrumuturile, pentru că dacă nu rambursează împrumuturile, vor fi și mai sărace decât înainte de contractarea împrumuturilor. Aceasta este lecția pe care am învățat-o și din uh, criza sectorului subprime în Statele Unite. Mulțumesc, Marco Vali. Eh, grazie, președinte. Dol tempo. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aștept să vă puneți căștile. O să mă refer la un studiu recent comandat de comisia noastră, pe care l-am primit nu mult timp în urmă. Aceste active de, de, din, din a treia categorie reprezintă 3,8 miliarde de euro până la 3,8 miliarde de euro și multe dintre ele se regăsesc în bănci uh, germane și franceze. Testele de rezistență pentru prima dată ar trebui să includă o evaluare a acestor active. Active cu caracter lichid, care pot deveni uh, ilichidă. Metodologia folosită pentru a evalua aceste active se bazează pe modele interne redactate de băncile respective, prin care se evaluează prețul activelor respective. Și sunt uh, modele foarte complicate în ceea ce privește SSRM. Există îndoieli privind uh, metodologia folosită și rezultatul evaluării și asupra rezultatului evaluării acestor active din punctul de vedere al punctelor slabe a modelelor interne folosite de băncile respective. Ar trebui să existe modalități independente de testare a modelelor respective și aș dori să vă întreb dacă se poate recurge la asemenea evaluări independente. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Aș dori să spun în primul rând că aceste active de categoria 2, 3 sau chiar uh, de categoria 2 trebuie să fie acoperite. Și după criză, când vine vorba de reducerea uh, riscului la care este expus capitalul uh, băncilor, produsele marilor corporații Folosită pentru diferite operațiuni, exporturi și așa mai departe, nu sunt uh, active toxice și nu sunt activități cărora uh, băncile ar trebui să le pună capăt. Dacă legiuitorii își doresc acest lucru, trebuie să iau o decizie, să spună băncilor că nu mai au voie să facă aceste operațiuni, din punctul meu de vedere, fi o idee proastă, pentru că avem nevoie de asemenea tipuri de produse financiare pentru finanțarea economiei. Acestea sunt uh, concentrate mai ales uh, în portofoliile băncilor mari, într-adevăr, însă uneori ne surprinde să vedem că există și bănci de dimensiuni mijlocii care dețin asemenea active și noi le supraveghem tocmai pentru a ne asigura că au, că dispun de sistemele de control al riscurilor asociate unor uh, operațiuni mai sofisticate. Și, într-adevăr, în cadrul testului de rezist, testului, testelor de rezistență din acest an, ne vom ocupa și de aceste active. Și pentru a spune cu toată claritatea, noi nu ne ocupăm de scenariul care va rula în acest test de rezistență. Acest scenariu este pregătit în mare parte de Comitetul European pentru Risc Sistemic și autoritatea bancară europeană votează apoi scenariul respectiv. Noi nu avem un drept de vot. Noi examinăm scenariile prin care au trecut diferiții utilizatori, deci nu există un conflict de interese în acest punct de vedere. În ceea ce privește evaluarea acestor active și ca evaluarea capacității de a evalua activele respective, pot confirma că dispunem de uh, experții necesari pentru a face această evaluare. Nu sunt extrem de numeroși, numeroși însă sunt suficienți uh, pentru cei care dispun de această ex- expertiză și împreună cu mecanismul unic de, de, de supraveghere ne putem extinde și mai mult expertiza, ceea ce ne permite să facem inspecții uh, bancare și mai cuprinzătoare când vine deci activele din categoria 3 și 2 sunt uh, supravegate de un inspector la fața locului care vine dintr-o țară terță, astfel încât să nu există niciun fel de influență și chestiunea să fie bine acoperită de către noi. În concluzie, dacă ne doriți să fim și mai activi, dacă vă doriți o și mai bună reglementare a activităților de tranzacționare de către, de, de către bănci, uh, urmează să vină un pachet de reglementare din partea Comitetului de la Basel, care ar trebui să fie pus în aplicare adecvat și folosit în activitățile de supraveghere. Mulțumesc, Barbara Capă, la recântă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, căștile sunt importante. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă Nui, pentru că sunteți din nou în fața comisiei noastre și aș dori să mă refer la un subiect amintit la începutul prezentării dumneavoastră, testul de rezistență din mai 2018 și situația celor patru bănci elene cu importanță sistemică. Rezultatele pentru aceste bănci au fost prezentate înainte de data de 14 mai. Restul, rezultatul cel, pentru cealaltă bănci urmează să fie prezentat mai târziu. Rezultatele respective nu au fost atât de bune. Cele patru bănci elene de importanță sistemică într-un scenariu, în, în, în uh, scenariul unei uh, situații economice defavorabile, trebuie să pleacă de, plece de la premisa că vor pierde 9% din valoarea activelor, uh, Banca Pireu, uh, Pireus, de exemplu, va avea o pierdere a capitalului propriu de până la 15%. la Euro, Eurobank, uh, o reducere a rezervei de capital de câteva procente. În general, sectorul bancar relent totuși a dat dovadă că poate, poate rezista des, destul de bine, are nevoie de injecție de capital pentru a face față uh, Uh, creditelor neperformante. 43% din acestea există în portofoliile uh, băncilor elene, de patru ori mai multe decât există în uh, Italia. Deci cum considerați că se, va descurca, se vor descurca băncile, băncile bulcare, băncile elene în legătură cu aceste credite neperformante. Și există, de exemplu, o sucursală a unei bănci elene în Bulgaria care are probleme din acest punct de vedere. Um, și aș dori să mă întreb ce se întâmplă dacă două bănci elene ar fuziona cu bănci din Bulgaria, oare astfel nu sunt transferate, de exemplu, riscurile pur și simplu din uh, Uh, din uh, Grecia în uh, Bulgaria. Pentru că, de exemplu, deja din 2015 se precizase eventual necesitatea îngrădirii activităților externe ale băncilor elene. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Nu știu dacă v-am înțeles bine sau nu. V-ați referit la faptul că capitalul um, de categoria 1 s-ar reduce cu 9% într-o situație nefericită din punct de vedere economic pentru Banca Pireus și că acest lucru nu ar fi un lucru bun. Eu aș spune că băncile grecești um, au trecut destul de bine testul de rezistență la care au fost supuse dispun de o pondere importantă, toate dintre ele dispun de pondere importantă a propriului capital de categoria 1, tocmai pentru că uh, și tocmai pentru că nu au asemenea expuneri uh, puternice, suferă în, în cadrul unui asemenea exercițiu de o pierdere importantă a capitalului propriu. Însă acest lucru este un succes pentru mine, nu este o problemă, pentru că ne demonstrează că dispun de suficient capital propriu. Acestea fiind spuse, monitorizăm situația creditelor neperformante, monitorizăm măsurile necesare și, într-adevăr, băncile grecești nu, se, nu au ajuns în situația în care ne-am dorit să ajungă, însă munca continuă și eforturile băncilor elene, eforturile autorităților de supraveghere elene încep să dau roade, să dea roade și este un rezultat încurajator, acest rezultat al uh, testului de rezistență i-au făcut obiectul uh, băncile grecești. Am vizitat Grecia și am încurajat autoritățile de acolo să îmbunătățească situația băncilor, creditele uh, neperformante sunt uh, tot mai mult rezolvate și numărul lor este tot mai redus și în legătură cu măsura menționată de dumneavoastră, nu am calitatea să mă pronunț pe cazuri specifice a, unei, a unor bănci uh, individuale. Mulțumesc. Fulvio Martușial are cuvântul. Da, foarte pe scurt. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Fără a ține cont de creditele neperformante, care considerați că sunt celelalte riscuri pentru sectorul bancar european? Cred, credeți că definitivarea Uniunii Bancare prin intermediul EDIS este o idee bună? Anumite, ca, anumite bănci, nu toate, chiar dacă în cazul Italiei majoritatea băncilor folosesc uh, standardul IFRS. Însă, situația este diferit, uh, diferită în alte țări. Nu toate băncile folosesc acest standard și credeți că este posibilă o, standard, o standardizare din acest punct de vedere în Europa? Institutul uh, de studii economice german a revizuit în șos prognoza de creștere economică pentru Germania pe acest an și pe anul viitor, pentru că ar exista factori mai mari de risc. Credeți că acest lucru ar putea semna că și băncile germane s-ar putea să fie afectate în mod negativ? Și o ultimă întrebare. Puteți să uh, asigurați Parlamentul European că la sfârșitul mandatului dumneavoastră nu veți lucra pentru o bancă din Franța? Da, o să încep cu ultima întrebare. Nu, nu voi lucra pentru o bancă din uh, Franța din motive deontologice foarte clare. Și este o situație absolut normală. Și aș mai adăuga că am uh, totuși o vârstă. Nu cred că mai am motive să caut, uh, să, să-mi continui cariera profesională, poate mă ocup mai degrabă de datorile mele de bunică. Acestea fiind spuse, nu știu ce altceva aș ști să fac. Sunt uh, o persoană activă, s-ar putea să mă ocup de, de altceva pe lângă îngrijirea uh, nepoților. Însă, în mod sigur, nu voi lucra pentru o bancă franceză. Nici uh, pentru alte bănci. În ceea ce privește riscurile, din punctul meu de vedere, profitabilitatea este riscul cel mai mare pentru băncile europene și pentru băncile care au importanță sistemică. Băncile trebuie să devină mai profitabile pe termen mediu și mai ales pe termen lung. Au trecut deja 10 ani de la criza bancară și cred că a venit momentul ca băncile, mai ales în aceste condiții economice benigne, să redevină mai profitabile. În ceea ce privește Uniunea Bancară, în mod sigur ar trebui să definitivăm Uniunea Bancară, în, începând cu introducerea EDIS, deseori citez cazul uh, Banco Popular, care, dacă n-ar fi fost rezolvată, nu ar fi fost achiziționată de Santander, care uh, care ar fi fost supravegheată de mecanismul unic de supraveghere ar fi fost rezolvată de mecanismul unic de rezoluție bancară. Și cred că trebuie să există o aliniere din acest punct de vedere. A avut loc o mare reducere a riscului datorită mecanismului unic de supraveghere și, în mod evident, nu vom începe niciodată cu o pagină cu totul albă, cu un moment în care nu există niciun fel de risc în uh, țările europene. La un moment dat trebuie să acceptăm uh, că trebuie să demareze și călătoria înspre un sistem de asigurare, astfel încât să ajungem la un moment dat și la coasigurare. Într-adevăr, anumite țări, în anumite țări, anumite bănci uh, folosesc standardul de contabilitate IFRS 9, în alte țări nu. Până la urmă totul depinde de legiuitori și pe bună dreptate dacă se dorește sau nu o modificare. Noi supraveghem bănci care folosesc principiile generale naționale de contabilitate, supraveghem și băncile care folosesc standardul internațional de contabilitate IFRS 9 și încercăm să garantăm o, un tratament egal al tuturor acestor entități. Mulțumesc, Jonas Fernandez. Vă mulțumesc. Bine ați venit la Comisia Econ. Am trei întrebări și toate se leagă de EDIS, Mecanismul European de Garantare a Depozitelor Bancare. În primul rând, propunerea Comisiei conține o serie de condiții pentru viitorul EDIS. Și în ultimele luni, în Parlamentul European și în Consiliu s-a discutat pachetul bancar care urmează să fie supus votului în curând. Și aș dori să știu dacă dacă avem nevoie de condiții suplimentare înainte de a introduce EDIC sau nu. Aceasta este prima întrebare. A doua întrebare. În viitorul mecanism de garantare a depozitelor bancare este prevăzut și un rol de uh, supraveghere. Acest rol de supraveghere ar putea fi extins pentru a acoperi și garantarea depozitelor uh, bancare? Și credeți că există, că credeți că instituția dumneavoastră deține expertiza necesară pentru a se achita de acest mandat? Și următoarea întrebare legată tot de EDIS în contextul actual de supraveghere. Dacă o bancă nu respectă uh, normele de, pe care ar trebui să le respecte, aveți uh, competențele de a exclude uh, banca de la accesul la fondul unic de rezoluție? aveți prerogativele de a adopta această decizie singur sau trebuie să cereți uh, intervenția autorităților naționale de supraveghere pentru a exclude banca de la accesul la fondul respectiv? Vă mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește condițiile posibile pentru EDIS, acestea trebuie să fie precis definite ex ante, verificabile realizabile și juridic corelate cu diferitele etape EDIS. Pentru că nu e același lucru dacă e vorba de reasigurare sau de coasigurare. Însă, astfel, EDIS nu ar fi amânat pentru o perioadă prea lungă de timp. Recent, au fost prezentate condițiile calitative, apoi în ceea ce privește progresele pe care le considerăm necesare pentru EDIS, în primul rând eh, problemele de ordin microprudențial, eh, fragmentare legislativă la nivel național, la nivel de state membre, apoi supervizarea marilor firme de investiții care operează practic ca niște bănci. Uh, firme care se vor muta în Europa plecând de la Londra. Apoi, armonizarea cadrelor naționale de insolvență. Patru, armonizarea atribuțiilor de supervizare, acel fit and proper, și îmbunătățirea eficienței cadrului juridic, apoi să ne asigurăm că sistemul actual de derogări funcționează foarte bine, sunt probleme pentru că băncile în prezent uh, nu solicită astfel de scutire pentru că oricum există o serie de alte obstacole uh, puse de legislativul național. Ca să nu mai vorbim de derogările transfrontaliere pe solvență, acestea sunt chiar la început, se discu- s-au discutat, dar au fost retrase. Considerăm că în aceste domenii progresele ar fi relevante și multe dintre ele nu ar costa bani, ar fi vorba de intervenții calitative și ar reduce semnificativ riscurile. În ceea ce privește celălalt element, rolul de supervizare EDIS ar trebui să existe sau nu. Nu știu dacă vrem o suprapunere a atribuțiilor de supervizare. De asemenea, s-au discutat și atribuțiile Autorității Bancare Europene. Aceasta are un rol foarte important uh, în ceea ce privește regulamentul de nivel 3 pentru a operaționaliza regulamentul de nivel 1 și nivel 2. Uh, la fel, uh, stă situația și cu organismul de supervizare. Bazăm pe un model comun european, destul de răspândit în Europa, o cooperare strânsă între supervizori și mecanismele de depunere a garanțiilor. Această cooperare ne oferă cele mai bune garanții că, într-adevăr, putem face ce trebuie făcut uh, fără a ne suprapune și dedubla. Putem include sau exclude băncile? Nu cred, uh, însă e ceva ce urmează să fie discutat, sigur. EDIS uh, se referă în principal uh, la punerea la oaltă a mecanismelor naționale de garantare a depunerilor. Asta înseamnă instituțiile mai mari, dar și cele de, de mai mică amploare instituțiile importante au trecut printr-o procedură de evaluare, le știm uh, punctele tari și punctele slabe pentru ele, nu credem că ar fi nevoie de așa ceva, însă asta sigur urmează să fie decis de Parlament, dacă Parlamentul va considera că e nevoie de o evaluare și pentru instituțiile de mai mică importanță, se poate face. Oricum, noi vom face acest lucru, nu avem capacitatea de a face așa ceva. Și oricum, ideea nu e aceea de a exclude băncile, la fel cum băncile nu au fost excluse uh, din supervizarea în SSM, mecanismul unic de supervizare. Trebuie să ne asigurăm că atunci când e nevoie de recapitalizare, se face recapitalizare și apoi e un sistem complet diferit. În momentul în care lucrurile vor fi gata pentru ca Edis să poată demara. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Din păcate, va trebui să începem curând votul, așa că vă rog să vă limitați la două minute întrebările. Ansonder, mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, mă bucur că am putut avea astăzi acest schimb de opinii, două lucruri în ceea ce mă privește. În primul rând, amenințările cibernetice. Tot mai mult, uh, băncile și instituțiile financiare, în general vorbind, sunt ținta multor atacuri cibernetice. Prin urmare, băncile și diferite instituții au creat sisteme de protecție. Eu aș vrea să știu în ce măsură SSM interacționează cu băncile în activitatea de zi cu zi pentru a gestiona acest risc de ciberatacuri și mă întreb dacă ați pregătit recomandări concrete, specifice pentru bănci pe această temă. Și apoi considerați că băncile fintech sunt mai vulnerabile? Apoi, criza datoriei suverane în Europa, aceasta ne-a arătat că nu există active fără riscuri. Astăzi, băncile europene dețin uh, datorie suverană, volume importante și asta ar putea genera probleme de stabilitate. Comisia Europeană a publicat o propunere legislativă în legătură cu titlurile acestor um, asociate cu aceste obligațiuni suverane, s-ar părea că la nivelul statelor membre există reticențe. Eu aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebări. Am să răspund în engleză, cu excepția situației în care doriți ca, ca să vorbesc franceză. În ceea ce privește riscurile de atacuri cibernetice, Într-adevăr, acestea sunt un element deosebit de relevant, mai ales pentru bănci. Băncile folosesc tehnologia informației, datele trebuie să fie disponibile, confidențiale, sistemul trebuie să fie de o integritate dovedită și asta, sigur, tot mai mult în lumina atacurilor din ultima perioadă. supervizarea acestor, pregătirilor împotriva acestor riscuri ține de atribuțiile noastre. Ca și în cazul altor riscuri, folosim o serie de instrumente în activitatea noastră de monitorizare. Pornim de la recomandările Autorității Bancare Europene privind supervizarea riscurilor IT. În opinia mea, sunt norme și orientări extrem de bine structurate, care își arată ce rol important joacă Autoritatea Bancară Europeană. De altfel, suntem pe cale să punem în aplicare aceste recomandări, mai ales în materie de outsourcing cloud și așteptăm să aflăm mai multe de la Autoritatea Bancară Europeană pe această temă și noi facem uh, în teren inspecții pe această teme avem uh, echipe mixte, uh, sigur facem inspecția dată off-site la birouri și avem și reprezentanți la fața locului în teren care analizează chestiuni ce țin de guvernanță, IT, de outsourcing, securitate, continuitate, gestiune și cibersecuritate, printre altele. De asemenea, în funcție de prioritățile stabilite, avem și uh, analize orizontale, tematice pe anumite capitole. 2015 a fost cibersecuritate, 16 a fost outsourcing IT și cloud computing. Acum uh, e mai general risc IT și securitate. De asemenea, folosim și surse suplimentare de informare Anul trecut am introdus uh, o, uh, o raportare obligatorie pe incidentele uh, legate de ciberatacuri și suntem pe cale să introducem proiecte pilot pentru gestionarea datelor comerciale în format electronic. Știm că trebuie să rămânem vigilenți Categoric nu suntem la sfârșitul, la capătul drumului. Eh, după cum spuneam în, în alocuțiunea introductivă, niciodată nu putem fi siguri că am făcut tot ce trebuie făcut, așa că vom continua cu eforturile în acest sens. Apoi, în ceea ce privește aceste safe bond assets, eh, obligațiuni sigure, noi avem un grup de lucru care se ocupă de acest tip de obligațiuni s-a publicat uh, o propunere de regulament uh, pentru aceste uh, titluri de valoare și este o inițiativă pe care o salutăm. Domnul Frunzulica? Doamnă președintă, vreau să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră. Avem nevoie, într-adevăr, de o abordare pur europeană la problema spălării de bani. Revizuirea legislației din domeniu s-ar putea să nu fie suficientă dacă într-adevăr dorim o, armoni- o cooperare armonioasă și globală, mai ales că Lupta vizează domeniul prudențial, dar și cel judiciar. De aceea trebuie să avem în vedere o întărire a cooperării și a schimburilor de informații cu autoritățile de supervizare care se ocupă de combaterea spălării de bani. Doamnă președinte, a cincea directivă împotriva spălării de bani, adoptată pe 19 aprilie de Parlamentul European, a introdus norme de confidențialitate care anterior um, împiedicau schimbul de informații între autoritățile competente. Apoi autoritățile naționale competente și, cele, și Banca Centrală Europeană trebuie să încheie cu sprijinul autorităților europene de monitorizare un acord privind modul, modalitățile practice de schimb de informații. Care e situația în prezent cu acest schimb de informații? Apoi, gândindu-ne la faptul că schimbul de informații confidențiale prevăzute în această directivă nu înseamnă că autoritățile vor transmite toate informațiile, considerați că este posibil să se îmbunătățească semnificativ acest sistem pentru a îmbunătăți cadrul de coordonare și de schimb de informații. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Am să vă răspund în engleză sau preferați franceză? Vă rog în franceză, se spune din sală, nicio problemă, spune vorbitoarea, încerc să realizez un echilibru a cincea directivă, spuneți dumneavoastră, care facilitează schimbul de informații. Merge în direcția cea bună această directivă? Da, însă e doar o directivă, nu e un regulament. Directiva va fi transpusă în legislația națională statelor membre în moduri diferite, foarte diferite, și transpunerea durează. nu știu cât avem, 18 luni, un an, poate 18 munci, luni cam mult pentru transpunere. Deci, din nefericire, o vreme bună de timp, va trebui să lucrăm cu vechile dispoziții. Anumite state membre pot, prin legislația națională, să transmită informații, altele nu. Pentru mine, îmbunătățirea ar putea veni în primul rând, prin adoptarea unui regulament european și nu a unei directive, Apoi, dacă avem o directivă, comisia care, verific, care verifică dacă transpunerea respectă spiritul directivei de origine, să fie extrem de vigilentă, să se asigure că, într-adevăr, transpunerea se face așa cum trebuie. Uh, și de asemenea consider că există mari inegalități între statele membre în ceea ce privește numărul și experiența persoanelor implicate. Vorbeam uh, nu de mult de Letonia, e o țară mică, unde autoritatea de supraveghere bancară are o mână de angajați. Fac tot ce pot, uh, nicio îndoială, dar uh, probabil nu sunt integral capabili să facă față unor practici de spălare de bani care sunt, uh, au amploare globală și care impun foarte multă experiență și efort pentru a fi detectate. O autoritate europeană structurată ca și SSM-ul pe model colaborativ ar fi uh, extrem de salutară. Domnul Chirțos. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări în limba greacă în legătură cu situația bancară din Grecia. Conform informațiilor pe care le-am primit, băncile elene o duc mai bine acum, sunt de acord cu evaluarea doamnei Nui, au trecut acele stress tests, așa numite, însă ce îngrijorează pe analiști acum este faptul că mult capital propriu constă în uh, posibilitatea de a nu plăti impozite în următorii ani și practic asta folosesc ei pentru a-și uh, umfla cifrele capitalului propriu. Știți că se întâmplă acest lucru. Nu e o critică, e politică guvernamentală, dar și partidul meu, care acum de opoziție a votat pentru, dar e o idee bună pentru stabilitatea băncilor sau câștigăm puțin timp și amânăm, practic, soluționarea problemelor de fond. Apoi, licitațiile. Eh, licitațiile, se, se, se vând tot felul de proprietăți la licitații acum, eh, e greu, dar necesar. Însă când e vorba de active imobiliare, 80-90% dintre aceste proprietăți sunt recumpărate de aceeași bancă pentru că nu există cumpărători. Nu vă îngrijorează această tendință. Sunt întrebări mai curând tehnice, dar importante. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Prima întrebare nu e chiar atât de tehnică. E vorba de calitatea capitalului propriu și de capacitatea de absorpție a pierderilor. M-ați întrebat dacă sunt de acord cu această metodă de, de capitalizare. Nu! Suntem, nu, nu, nu, nu agrez deloc și oricum este o practică ce urmează să fie eliminată suntem în faza de eliminare. Apoi o să avem o atitudine mult mai, mai fermă. Nu doar băncile elene folosesc acest tip de active. Situația noastră nu diferă foarte mult de cea din alte țări. Apoi, în ceea ce privește uh, vânzarea la licitație a bunurilor uh, imobiliare, aceste licitații sunt importante când e vorba de proprietăți eh, mari și valoroase, pentru că există eh, oameni care în mod intenționat intră în jetare de plăți. Ar putea să le plătească, dar eh, dacă văd ei că alții nu plătesc, nu plătesc nici ei, de ce să-și plătească ei ratele? cu riscul ca proprietatea lor să se pomenească pe lista de licitație. Dacă există acest risc, atunci ei sunt mai vigilenți, discută cu banca, se asigură că împrumuturile devin împrumuturi performante, eventual după o restructurare, dar oricum. E o problemă dacă băncile cumpără ele însele activele respective, evident este o problemă, Uh, n-am vorbit prea mult, dar uh, ne uităm și noi la această uh, chestiune, în cum se realizează scăderea volumului de împrumuturi neperformante, dacă se face prin popriri sau, sau nu în caz de împrumut de credit neperformant și ce se poate recupera în termeni concreți în astfel de cazuri de popriri. Există elemente care au valoare pe piață, și pe undeva e logic să nu vinzi totul în același timp pentru a nu trage jos valoarea lor, dar când ai o țară care a trecut printr-o criză de amploare, valoarea terenurilor și a proprietăților e la un nivel scăzut, va mai dura până să crească. Vă mulțumim foarte mult, spune domnul președinte, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru această audiere următoarea audiere 20 noiembrie 2018. Acum luăm o pauză de 5 minute înaintea votului. Vă mulțumesc! let's start our session. Dragi colegi, uh, începem uh, ședința. Aș vrea să vă prezint pe scurt uh, rezumatul deciziilor coordonatorilor. Numirea pentru înființarea EMF, S și D, apoi PPE pentru orientările bugetare, furnizorii de servicii de crowdfunding, ECR, Uh, piața de instrumente financiare ALDE, apoi obligațiuni ICR, uh, expunerea la obligațiuni ALDE, apoi distribuirea transfrontalieră a uh, fondurilor colective de investiții ALDE, acoperirea minimă pentru expunerea la credere neperformante S și D, apoi PPE și S și D pentru garantarea um, creditelor, sistemul comun de uh, Uh, impozitarea serviciilor digitale S și D, apoi taxarea plăților transfrontaliere PPE, propunere de directivă a Consiliului pentru modificarea unei alte directive, apoi uh, framework to facilitate sustainable investment greens, disclosure relating to sustainable investment S&D, amending regulation low carbon benchmark S&D, Apoi, uh, este vorba despre reguli de facilitare a informării pentru anumite infracțiuni ECR, protejarea persoanelor care raportează încălcări ale legislației europene GUE, apoi uh, Uniunea Bancară și raportul anual ALDE, raportul anual pentru BCE PPE, raportul anual pentru activitățile financiare ale BNF, raportul anual privind politica de concurență verzi, politica de egalitate de gen GUE, apoi uh, starea, dezbaterea privind starea Uniunii, PPE, este o obligație, implementarea dispozițiilor legale, biroul. Am avut mai multe discuții privind guvernanța economică în 12 iunie, apoi dialogul structural cu vicepreședintele Katainen și clarificările, clarificare cum că este nevoie de un uh, Uh, vot pentru directorul adjunct al EFSI. Uh, Apoi nu există obiecții cu privire la termenii de referință, nu există obiecții cu privire la petiții și calendarul uh, pentru SRRP și chestiuni care țin de grupul de lucru pentru Uniunea Bancară. Acestea fiind spuse, haideți uh, să testăm, uh, să vedem dacă funcționează aparatele de vot. S-a deschis votul, testăm. Văd că încă mai sunt oameni care ar trebui să-și uh, insereze cartelele de vot, să vedem dacă suntem cu toții prezenți. Everybody should vote, please. Vă rog să votați de test. A votat uh, toată lumea? A inserat toată lumea cartela de vot? Bine, atunci putem să închidem testul și începem acum cu primul raport al lui Gunnar uh, Högmark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 împotrivă abțineri se respinge, 47 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul alternativ A pentru, împotrivă abțineri se respinge, compromisul A pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul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 Amendamentul 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, să verificăm, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge pentru că este egalitate. 171 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 170 174 și 173 se votează în bloc, pentru împotriva abțineri se respinge, 175 pentru împotriva abțineri se respinge, 176 pentru împotriva abțineri se respinge. Dacă vreți să verificăm? Nu, 177 pentru împotriva abțineri se respinge. 178 pentru, împotriva abțineri se respinge, 179 pentru, împotriva abțineri se adoptă, deci trecem la 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, PPE pentru, abțineri se adoptă.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 The vote is closed. Închis votul. 38 pentru, 8 împotrivă, 11 abțineri. Felicitări raportorului și acum uh, votăm cu privire la decizia de a intra în negocieri interinstituționale cu apel nominal. S-a deschis votul. still one colleague to vote, if so wishes. So the vote is closed. S-a închis votul. 39 pentru, 8 împotrivă, 10 abțineri. Așa că vom uh, intra în negocieri după ce se va face anunțul uh, care se impune în plenară. Excelent, așa că trecem la al doilea raport al lui Gunnar Holkmark Uh, legat de IARDI. Amendamentul 69 pentru împotriva abțineri se adoptă, 71 nu. 70 devine caduc. 71 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru împotriva abțineri se respinge. 72 pentru împotriva abțineri se respinge. 82 pentru împotriva abțineri se respinge. 83 pentru împotriva Verificăm. 83. S-a deschis votul.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 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru împotriva abțineri se respinge, 102 pentru împotriva abțineri se respinge, 103 pentru împotriva abțineri se respinge, 104 pentru împotriva abțineri se respinge, 105 pentru împotriva abțineri se respinge, 106 pentru, împotriva abțineri, se respinge 107 pentru, împotriva abțineri, se respinge 108 pentru, împotriva abțineri, se respinge 110 pentru, împotriva abțineri, se respinge 109 pentru, împotriva abțineri, se respinge 111 pentru, împotriva abțineri, se respinge 112 pentru, împotriva abțineri, se respinge 113 pentru, împotriva abțineri, se respinge 114 pentru, împotriva abțineri, se respinge 115 pentru, împotriva Verificăm 115 s-a deschis votul.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 3, 4 și 5 sunt identice, sunt ștergeri pentru împotrivă abțineri. Se adoptă și toate celelalte. 129 devine caduc, 130 acum, 130. Celelalte erau la fel. 130 pentru împotriva abțineri se respinge, 131 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotriva abțineri se respinge. 170 pentru, împotriva abțineri se respinge. 171 pentru, împotriva abțineri se respinge. 172 pentru, împotriva abțineri se respinge. 173 pentru, împotriva abțineri se respinge. 174 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul C cu amendament oral de fapt este amendament oral, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 176 pentru, împo, 176 pentru, împotriva abțineri se respinge. 177 pentru, împotriva abțineri se respinge. 178 Putem să votăm în bloc până la 181. Sunteți de acord? Bine. 178 până la 181 în bloc pentru împotriva abțineri se respinge. 182 pentru împotriva verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. 183 pentru împotriva verificăm. 183 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 184 pentru este identic. Deci 185. Nu. Ok, votăm 185. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, verificăm. 187 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188. Verificăm. Era destul de clar, dar am deschis votul la 188. S-a închis votul. Haideți să ne concentrăm puțin, măcar când facem verificările. 100. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul alternativ E. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E, alternativ. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 38 împotrivă, 18 pentru, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E. Era clar. Am deschis votul. Fac apel la dumneavoastră S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G și trebuie să dați multe pagini pe la pagina 31. Acum depinde de lista de vot pe care o aveți. La mine e la pagina 31. Compromisul G pentru sunteți gata? Compromisul G. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 413. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 485 pe care îl găsiți pe la pagina 44, cel puțin la mine. 485 se respinge, 20 pentru împotrivă. Cred că este respins în mod clar, dar dacă vreți putem să verificăm. Să verificăm. S-a deschis votul pentru 20. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Compromisul J pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 5 505 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 508 pentru, împotrivă, să verificăm, 508, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu un vot. Compromisul L pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 547, 547 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 548 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 549 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 550 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 551 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 564 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 565 pentru împotriva abținerii se respinge, 566 pentru împotriva abținerii se respinge, 567 pentru împotriva abținerii se respinge, 500 568 pentru împotriva abțineri se respinge, 569 pentru împotriva abțineri se respinge, 570 pentru împotriva abțineri se respinge, 571 pentru împotriva abțineri se respinge, 572 pentru împotriva abțineri se respinge, 573 pentru împotriva Cred că se respinge, dar văd că nu ridicați mâna ca lumea. Să verificăm 573 s-a deschis votul. Vote is closed. Is rejected. Now we... Se respinge. Votăm acum în bloc de la 574 la 577 pentru împotrivă. Să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 578 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 31 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 32 pentru împotrivă, Sunteți pentru, da? Abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva abținerii, se respinge. 35 pentru, împotriva abținerii, se respinge. 1 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 2 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 37 se, 36 pentru, împotriva abținerii, se respinge. 38 pentru împotriva abțineri se respinge, 39 pentru împotriva abțineri se respinge, 40 pentru împotriva abțineri se respinge, 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru împotriva abținerii se respinge, 41 pentru împotriva abținerii se respinge, 43 pentru împotriva abținerii se respinge, amendamentul 4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 A, pentru că PP era pentru. Ok, vina mea. Verificăm 68. S-a deschis votul la 68. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc. Am crezut că PPE-ul este împotrivă. Votăm acum propunerea comisiei cu amendamente cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 38 pentru, 14 împotrivă, 5 abțineri. Și să votăm acum uh, cu privire la decizia de a intra în uh, trilog. S-a deschis votul, vot cu apel nominal. S-a închis votul. 37 pentru, 14 împotrivă, 6 abțineri, felicitări. Cred că merită aplauze raportorul nostru, la fel și raportorii din umbră, toți consilierii, secretariatul. Ați lucrat excelent. Thank you very much. Now we move uh, Now we move to uh... Vă mulțumesc, trecem la raportul Simon. și începem cu dosarul CRD 5. Thank you. Ready? We can start? Putem începe? One second. Where is Peter? Ah, okay, you're here. <laughs> so, We start with compromise. Începem cu compromisul K. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K. A. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 103. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. mai trebuie să voteze câțiva colegi. Este un vot prin apel uh, nominal care poate fi cerut de 13 membri ai comisiei. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 104 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 165 împreună cu 166 și 167 pentru împotriva obțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 168 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 169 pentru, împotriva abțineri se respinge, 170 pentru, împotriva abțineri se respinge, 171 vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Diferența de un vot. 29 de voturi pentru, 28 împotriva. 172 pentru. Vot prin apel nominal. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. 172. S-a deschis votul. 172. S-a închis votul. Se adoptă 30 de voturi pentru, 28 împotriva, nicio abținere. 173 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 173, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respingea. 174 pentru, împotriva, Cred că a fost aceeași majoritate, dar haideți să verificăm, pentru că a fost un vot strâns. S-a deschis votul la 174. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul R pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 188 pentru, în bloc 188 și 189 și 190 pentru, împotriva. Cred că a fost respinsă, dar verificăm. S-a închis votul. Respinsă, da. 31 împotriva, 27 pentru, 190 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 31 împotriva 27 pentru compromisul M. Pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul ME. Pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 199 pentru împotriva țineri se respinge. Compromisul N pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 208, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 31 pentru, 27 împotrivă. Amendamentul 18, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 211 pentru, împotriva, abțineri, verificăm amendamentul 211. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respingem 210 pentru, împotriva, Cred că a fost aceeași majoritate, dar verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 210. S-a închis votul. Se respinge 29 de voturi împotriva, 27 pentru o abținere. 212 pentru, împotriva. Verificăm și amendamentul 212. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 31 împotrivă, 27 pentru. Amendamentul de compromis O. Pentru, împotriva țineri, se adoptă. Compromisul EA pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul F pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul FA pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul X pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva țineri se adoptă. Compromisul H, dar avem 275 vot prin apel nominal. Nu. Nu e corect. Deci, amendamentul de compromis H pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul de compromis I pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 327 pentru împotriva țineri se respinge, 328 pentru împotriva țineri se respinge, 329 pentru împotriva țineri se respinge, amendamentul de compromis P pentru împotriva țineri se adoptă, compromisul J pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul oral acum pentru, împotriva. PP-ul votează împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 337 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B acum, pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 338 pentru împotriva verificăm amendamentul 338. S-a deschis votul. s închis votul, se respinge. Compromisul BA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BB pentru împotriva compromisul BB verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Deci trebuie să le parcurgem acum. Amendamentul 34. Pentru, împotriva, îmi cer scuze. Trebuie să verificăm. Vă rog să ridicați mâna. 34. Pentru, Mai trebuie să voteze mulți colegi și amendamentul 34. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 nu trebuie să pus votului, 38 în schimb. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis ZC pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul CB pentru, împotriva, verificăm compromisul CB. S-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate. 29 la 29. Deci, amendamentul 37 pentru împotriva. Verificăm amendamentul 37. Vă rog să ridicați uh, mâna. Verificăm amendamentul 37. S-a închis votul. A fost respins. 41 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul CA pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 379 face parte dintr-un compromis general. Nu, trebuie să-l supunem votului. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 45. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul 45. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Adopted. Se adoptă. 46 pentru. Împotriva. Verificăm amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 47, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 421 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul SR pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 425 pentru împotriva abțineri se respinge. 427 pentru împotriva țineri se respinge. Amendamentul 48 pentru împotriva țineri se respinge. Amendamentul 49 pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 51 vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 53 pentru împotriva Verificăm amendamentul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 54 pentru, împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 5 pentru 5. Votează cineva? Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 55 pentru, împotriva. Haideți să verificăm și amendamentul 55. S-a deschis votul. The vote is closed. Is rejected. S-a închis votul. Este respins. Amendamentul 56 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotriva, Verificăm amendamentul 58. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 59. Pentru. ...59 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Să punem la vot propunerea comisiei astfel modificată. Acum s-a deschis votul. By roll call vote. Vot prin apel nominal. The vote is closed. S-a închis votul, 44 de voturi pentru, 5 împotrivă, 8 uh, abțineri. Supunem la vot acum decizia de a demara negocierile interinstituționale. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Rezoluția votăm altă dată. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 47 de voturi pentru, 9 împotriva, 2 abțineri. Decizia a fost adoptată. Felicitări eh, raportorului, însă ne păstrăm aplauzele pentru adoptarea finală a CR2 și începem cu CR2. Compromisul AH pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 230 pentru împotriva țineri se adoptă. 231 pentru împotriva țineri se adoptă. 234 pentru împotriva. Vă rog să ridicați mâinile mai mulți. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, 28 de voturi împotrivă, 25 pentru, se respinge. Compromisul A. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Și compromisul F a fost adoptat. Deci trecem direct la compromisul Z. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 323 pentru potriva abțineri se respinge. 304 pentru potriva abțineri se respinge. Compromisul MB pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul la articolul 14 al raportorului pentru potriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 311 pentru potriva abțineri se respinge. 312 pentru împotriva tinerii. Se adoptă 41, încerc cer da, este caduc. 313 pentru împotriva tineri Se adoptă 314 pentru împotriva Verificăm a 3, 314 să deschis votul. Okay. The vote is closed is rejected. S-a închis votul, se respinge. 316 pentru, pentru, împotrivă, cred că a fost uh, respins, dar haideți să verificăm pentru că nu văd uh, mâini ridicate, s-a deschis votul. The vote is closed. Rejected compromise. S-a închis votul, uh, se respinge. Compromisul CG pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 325 pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul AI pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul AG pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul AK pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul AL pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul AM pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 447 pentru împotriva țineri se respinge, 448 pentru împotriva țineri se respinge, 449 pentru împotriva țineri se respinge. Compromisul ZB pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul H pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul AM pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul TA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul TD se adoptă. TE pentru împotriva abțineri se adoptă. T, compromisul TF pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 554 pentru potriva abțineri se adoptă. Compromisul deci este CA și C, deci CB. Compromisul CB pentru CB pentru pentru împotriva țineri se adoptă compromisul C cu un amendament oral cer scuze, vă rog să vă concentrați. Compromisul CC cu un amendament oral din partea FDD. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Nu trebuie să spuneți, trebuie să votați. Și acum supunem la vot uh, compromisul fără amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul CD cu amendament oral pentru împotriva abțineri se respinge fără amendamentul oral, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul CE pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul CF pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul CH pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul CI pentru împotriva abțineri se adoptă. 594 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul CJ pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul CL pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul CM pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 599 pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul CO pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul CP pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul DJ pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 629. Trebuie să dăm multe pagini. Nu. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, trebuie să supunem la vot compromisul AA. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru împotriva abțineri se adoptă. Nu. E caduc și 695, deci compromisul SR pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AC pentru împotriva țineri se adoptă compromisul AD pentru împotriva țineri. Se adoptă compromisul AE pentru împotriva țineri. Se adoptă compromisul AF pentru împotriva țineri. Se adoptă compromisul S pentru împotriva țineri. Se adoptă compromisul T pentru împotriva țineri. Se adoptă amendamentul 720 pentru împotriva țineri. Se respinge compromisul D pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul U pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentele 731 și 732 în bloc pentru împotriva țineri se resping. Compromisul V pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul W pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul X pentru împotriva țineri se adoptă. Și trecem acum la compromisul I. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. J pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 935 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul ZA pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul AR pentru împotriva țineri se adoptă. 987 pentru împotriva țineri se respinge. 988 pentru împotriva țineri se respinge. Amendamentul 148. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 30 de voturi împotriva, 25 pentru. Compromisul Q pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul MC pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul MD pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul ZC pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul AO pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul MA pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul AP pentru împotriva abțineri nu îmi cer scuze. DH? Nu, compromisul AP. Cu una, un amendament oral. AP, cu un amendament oral. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, nu apare pe lista mea de vot. Grupurile politice cunosc această situație, raportorul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 So we, if you oppose, we, we oppose. So there is a, an opposition of the oral amendment. So we... Deci, um, există obiecte la acest amendament oral. Îl votăm fără amendament oral. AP pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul TH pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul AQ pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 1068 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul AG pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul CQ pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1088 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1092 și 1093 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 180 pentru împotriva abțineri se respinge 181 pentru împotriva abțineri se respinge compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul P pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 196 pentru împotriva Cred că trebuie să verificăm. S-ar putea să fie respins, dar verificăm. să deschis votul. Mai trebuie să voteze câțiva colegi. S-a închis votul. Se respinge. 197 pentru. Împotriva abțineri uh, se respinge. Amendamentul 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 6. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 198 pentru împotriva țineri se respinge 7 pentru împotriva țineri se adoptă amendamentele 199 și 8 pentru împotriva țineri se adoptă 201 pentru împotriva țineri se respinge 202 pentru împotriva țineri se adoptă 204 pentru împotriva țineri se adoptă 205 vot prin apel nominal s-a deschis votul S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 11, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 30 împotrivă, 26 pentru. Amendamentul 206 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 208 pentru, împotriva abțineri se respinge, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 209 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, amendamentul 209 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 210 pentru, împotriva abțineri se respinge, 14 pentru, 14. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 217 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 227 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 227, s-a deschis votul. și 227, cred că sunteți împotriva. S-a închis votul. Se respinge. Supunem la vot propunerea comisiei astfel modificată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 45 de voturi pentru, 4 împotrivă, 7 abțineri. Supunem la vot decizia de a intra în um, negocieri interinstituționale. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 48 de voturi pentru, 7 împotrivă, o abținere. Felicitări uh, raportorului, raportorilor din umbră, consilierilor și secretariatului. I would really like to congratulate everybody. Doresc să felicit pe toată lumea, într-adevăr, pentru că a fost un vot dificil, complicat, însă extrem de relevant. Prin urmare, mă bucur că avem o poziție a Comisiei și, sigur, vom putea începe dialogul tripartit curând, imediat după anunțarea în plen. E un semnal extrem de important care arată că suntem hotărâți să definitivăm acest pachet înainte de finele anului. Încă o dată, felicitări raportorilor și tuturor celor care și-au adus contribuție la realizarea acestui rezultat. Trecem la următorul vot. Dați-mi, vă rog, lista de vot, spune domnul președinte. Votăm acum raportul domnului Țile pe TVA. Amendamentul 41 pentru împotrivă abțineri. PPE-ul este pentru? Da. Verificăm la 41. S-a închis votul. Aș ruga grupul meu să-mi dea lista de vot pentru votul acesta și pentru cele care urmează. Se adoptă. Doar o clipă, vă rog, spune domnul președinte. Amendamentul 42. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 devine caduc. Trecem la compromisul A cu amendament oral. Pentru. Împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Trebuie, prin urmare, să votăm compromisul original pentru împotriva abțineri se adoptă, așa că trecem la amendamentul 52. Pentru împotrivă, PP-ul împotrivă, s-a deschis votul la 52, verificăm. S-a închis votul. Rezultat egal, 28 la 28, se respinge. 53 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul la 53. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C. Pentru, împotrivă, verificăm compromisul C. Nu, sunteți, se adoptă, se adoptă. Nu mai avem nimic de verificat. 58 pentru împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru împotriva abțineri se adoptă. 63. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 9. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 10. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă compromisul alternativ D cu amendament oral. Pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge Votăm compromisul fără amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 68 pentru. Pentru la 68? E cineva pentru 68? Împotrivă? Abține respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, Verificăm la 16. Votul s-a deschis. Ți-a închis votul la 16. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Înțeleg că sunteți opoziți, dar vă rog, trebuie să vedem mâinile sus. Verificăm la 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu majoritate de un vot, 21 la 27, amendamentul 70 pentru, împotrivă, verificăm la 70, deschidem votul. S-a închis votul. Egal. 28 la 28 se respinge. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 18. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu majoritate un vot. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, verificăm și la 71, s-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, ab... cred că se adoptă, verificăm. Verificăm la 19. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentele 80-81 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotriva, Chideți votul, vă rog, verificăm la 82. La 82 s-a deschis votul. ți a închis votul. Se adoptă. 22 devine caduc. 83. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 83. S-a închis votul. Egalitate se respinge. Trecem la 23 pentru împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 87, s-a deschis votul la 87. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate de un vot. 28 la 27. Amendamentul 88 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 91 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva, pe, împotriva. Verificăm la 27 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 28 pentru, împotrivă. Trebuie să verific. Vă rog, 28. 28. Votul s-a închis. Egalitate. Respins. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri, respins. 34 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotriva abțineri, respins. 36 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotriva. Verificăm la 39. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 1. Să deschis votul. Acum s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40, vot pe părți, prima parte, pentru PP-ul, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votăm propunerea comisiei, așa cum a fost aceasta modificată. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. S-a închis votul. 51 pentru, 2 împotrivă, împotrivă abțineri. Felicitări raportorului. Trecem acum la avizul privind uh, programul de sprijin pentru reforme structurale. Amendamentul 14. Borcar, ai nevoie de lista de vot? Aștept. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 44 cu amendament oral pentru, împotrivă, sunteți împotriva propriului amendament, domnule Lombe? De ce nu? Verificăm, spune domnul președinte, să nu fie o greșeală. Verificăm la 44, amendament oral. Închidem votul. Respins. Votăm la 44 fără amendamentul oral, pentru, împotrivă. Verificăm iarăși, s-a deschis votul. S-a închis votul. Tot respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru împotriva abțineri, respins. 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 cu amendament oral. Pentru, împotriva, Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, adoptă, se adoptă. Amendamentul 40 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot prin apel nominal pe textul în forma, uh, așa cum a fost acesta modificat. Votul s-a deschis. S-a închis votul. 40 pentru, 14 împotrivă, o abținere. Acum trecem la proiectul de întrebare orală plus moțiunea de rezoluție în ceea ce privește IFRS 17. Mai întâi votăm în bloc asupra întrebărilor. Pentru potriva ține se adoptă. Acum votăm uh, proiectul de întrebare orală, în forma, așa cum a fost aceasta modificată. Pentru potriva abțineri se adoptă. Acum moțiunea pentru rezoluție, amendamentul 5. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Text original, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 7, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nu mai trebuie să votăm textul original. Așa că trecem la amendamentul 8, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Text original alineatul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri respins. 10 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul A pentru abține, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru împotrivă, cred că se adoptă. Verificăm la 19, amendamentul 19, deschis votul. Acum am închis votul, se adoptă. Amendamentul 20, pentru, împotrivă, verificăm la 20, votul s-a deschis. S-a închis votul, se adoptă. 28 pentru 25 împotrivă, aliniatul 9 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mm, nu mai votăm 21, 22 pentru, împotrivă, verificăm la 22. S-a deschis votul. Închidem acum votul. Se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, cred aceeași majoritate, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 15, text original pentru potriva abținere se adoptă. 26, amendament pentru potriva abținere se adoptă. 27, pentru împotriva abțineri se adoptă. Text original alineatul 18 pentru potriva abțineri se adoptă. Text original alineatul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru împotriva Verificăm la 29, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Textul original, anetul 20, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Votăm în bloc uh, Cerele 1-11, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, bloc. 13, 26 pentru potriva se adoptă. În bloc considerente ABC, text original pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentele E și F pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru potrivă abțineri. Verificăm la 4. Votul s-a deschis la 4. Închidem acum votul. Respins. Votăm acum textul, așa cum a fost acesta modificat, prin uh, apel, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul s-a închis. 15 pentru, împotriva 3 abțineri. Felicitări! Acum uh, putem suspenda ședința pentru că trebuie să așteptăm începerea următorului vot, articol 22. 25 de minute pauză, vă mulțumesc. Dar nu mai mult de 25, dacă Colegii de la AFCO vin la timp. Votăm uh,